Chers collègues, je vous invite à regagner vos places. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. La séance est ouverte. Și deschid ședința. S'il n'y a pas d'objection, dacă nu aveți obiecții, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Aș dori să vă informez în legătură cu deciziile coordonatorilor de pe 3 februarie de la Strasburg și anume, întâi s-a hotărât să se ceară ca comisia noastră să fie asociată pe baza articolului 54 pentru raportul Budgetary Control of Financing NGOs from the EU Budget. Raportorul uh, va fi confirmat, numele raportorului va fi confirmat, va fi de la S și D. Eder, uh, ne pot spune despre cine e vorba? Încă nu. De asemenea, pregătim un aviz pentru raportul AFET-AFCO, implicații legale și constituționale legătură cu politica comună de securitate comună și cu posibilă modificare a tratatului de la Lisabona. Nu am avut candidați pentru acest aviz și președintele a fost desemnat de coordonatori pentru a se ocupa de acest aviz. De asemenea, s-a decis să pregătească un aviz uh, pentru raportul de la PESH, The Management of Fishing Fleets, in the outermost regions. Raportorul va fi confirmat și va fi de la PP. Domnul Fernandez uh, nu poate fi prezent azi. Vă întreb dacă știm cine se va ocupa de la PP de acest aviz. Încă nu. De asemenea, s-a decizie să pregătească un aviz la raportul AFCO, Possible Evolutions and Adjustment of the Current Institutional Setup of the European Union. raportul va fi confirmat și va fi de la PPE. De asemenea, să pregătim un aviz în legătură cu raportul de la AFET, în legătură cu politica de securitate și apărare comună. Nu au fost candidați, așa că coordonatorii au avut binevoința de a desemna pe președintele Comisiei ca raportor pentru acest aviz. Pentru celelalte secțiuni ale bugetului UE pentru perioada până la sfârșitul mandatului, deci pentru bugetul 2017, raportul va fi, raportul va fi de la Vers, pentru 2018 de la ECR, <clears throat> pentru 2019 de la PPE și de, pentru 2020 de la SD. Și de asemenea s-a hotărât să numim pe domnul Indrek Taran, raportor pentru bugetul pentru celelalte secțiuni pentru anul 2017. Am hotărât de asemenea ca participarea la grupul de lucru pentru financial assistance va fi hotărâtă de grupurile politice ca să se păstreze anumite echilibre. În fine, am hotărât să nu avem obiecții la prelungirea contractului de consilier special în Comitetul de Audit la Comitetul Regiunilor. Iată care au fost deciziile coordonatorilor de pe 3 februarie de la Strasbourg. Am ținut să vă informez în legătură cu acestea. Și acum trecem la conferința care a avut loc în cadrul președinției olandeze la Amsterdam pe 28 ianuarie această conferință um, a avut ca subiect procedurile bugetare. Președinția olandeză a considerat că trebuie să purtăm, să avem o reflexie comună în legătură cu condițiile în care discutăm uh, despre proiectele de buget, despre modul în care păstrăm integritatea cadrului financiar multianual și cum facem revizuirile uh, Uh, acestor cadre financiare multianuale. Președinția a subliniat dificultățile cu care ne confruntăm pentru a face față situațiilor de criză atunci când apar acestea, pentru că cadrul financiar multianual uh, limitează bugetul în niște limite foarte strânse, care lasă puțin loc pentru instrumentele de flexibilitate. <clears throat> Dimineața Diferi... Mm, au discutat uh, diverse, au, au participat la discuții diverse persoane. Parlamentul European și Comisia pentru Bugete a fost reprezentată de mine, de Aider uh, Gardia Zabal, de José Manuel Fernandez, de domnul Lewandowski și de alți colegi din comisia noastră. Dimineața am lucrat pe ateliere prim atelier s-a ocupat de definirea caracteristicilor a ceea ce am putea numi un buget ideal. În al doilea grup a abordat modurile de finanțare um, a bugetului în prezența lui Mario Monti, președintele grupului la nivel înalt. La un al treilea atelier, atelier s-a încercat să se răspundă la întrebarea cum putem asigura finanțarea priorităților și mai ales a situațiilor excepționale care pot apărea și al patrulea atelier s-a referit la procesul de negociere a bugetului. Atât cadrul în ceea ce privește cadrul multianual, cât și în ceea ce privește bugetul anual și modificările, amendările bugetului anual. După aceste patru ateliere, toți participanții s-au reunit în după masa aceleași zile. Și doamna vicepreședinte Cristalina Gheorgheva a prezentat cu multă convingere uh, cadrul dezbaterii noastre și problemele cu care ne confruntăm și am încercat să tragem lecții, concluzii în cadrul ședinței finale de după masă și aceste concluzii sunt uh, reprezentate formal de 10, în 10 puncte. Întâi, trebuie să polarizăm politicile din cadrul financiar multianual cu preocuparea clară de a aduce o valoare adăugată europeană în cadrul acestora. Având în vedere că cea mai mare parte a resurselor UE vin de la statele membre, pentru că resursele proprii sunt de axele vamale care nu reprezintă decât 10% și având în vedere că tot semnăm contracte de liber schimb, în curând nu vor mai reprezenta mare lucru. Deci, statele membre sunt reticente în a contribui mai mult și 80% din bugetul nostru revine din nou la statele membre sub forma fondurilor de coeziune, fondurilor sociale sau politicii agricole comune. Și exigența numărul unu este să verificăm că există o valoare adăugată europeană a acestor fonduri. În al doilea rând, trebuie să existe un control democratic și transparent asupra cadrului financiar multianual, adică să ne asigurăm că bugetul înseamnă ceva pentru cetățeni. Și nu e cel mai ușor lucru acesta. Eu încerc să fac asta în fiecare săptămână când uh, mă întorc în circumscripție. Știu că e dificil, mai ales având în vedere problemele situațiile speciale cu care ne confruntăm, situațiile de criză, când trebuie să inventăm instrumente speciale, satelite la buget, fonduri fiduciare și alte tipuri de condiții, facilități bugetare pentru imigrație sau pentru Turcia. Cum putem face bugetul mai transparent și mai lizibil pentru cetățeni? Aceasta e întrebarea. În al treilea rând, sau a treia concluzie. Nu trebuie să adăugăm impozite și taxe suplimentare pentru a beneficia de resurse proprii. Altfel spus, dacă se creează resurse proprii, impozite care vor fi până la urmă votate de Parlamentul European, ideea nu este să fie o povară prea mare asupra contribuabililor, să adăugăm un impozit european la impozitele deja colectate la nivel național și local. Deci, dacă mâine, așa cum dorim, vor exista impozite europene votate de Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că taxele plătite la nivel național sau local vor fi reduse în aceeași măsură. Al patra concluzie este faptul că avem nevoie de o valoare adăugată suficientă care să se adauge resurselor și care să fie flexibilă. Adică să putem face apel la resurse proprii în circunstanțe excepționale pentru a putea reacționa rapid la așteptările uh, la adresa Uniunii Europene. În al cincilea rând, avem nevoie de o abordare globală pentru modificările uh, venitului la buget și a cheltuielilor de la buget, dar păstrând o imagine completă asupra echilibrului între cheltuieli și resurse. Deci trebuie să există o legătură foarte directă între modificările la nivelul cheltuielilor și la nivelul resurselor. A șasea concluzie, avem nevoie de mai multă flexibilitate atunci când vorbim despre următorul cadru financiar multianual, adică plafoanele de resurse nu trebuie să fie integral afectate diferitelor linii bugetare, diferitelor programe sau proiecte cu o specificare pe categorii. E nevoie de suficientă marjă pentru a beneficia de o flexibilitate reală, pentru că criza migrațiilor ne-a arătat uh, cât de puține mijloace avem pentru a face față unor astfel de evenimente. un... un alt element. Ar trebui să putem recurge mult mai mult și într-o mai mare măsură la instrumentele flexibile, bazându-ne pe o valoare ajutată uh, europeană. Aici e vorba de efectul de pârghie, instrumentul de flexibilitate, poate fi un exemplu. Fondul European de Investiții Strategice. Un al optulea învățământ. Trebuie să uh, avem informații uh, după ce toate acestea se întâmplă pentru a ști dacă s-au folosit uh, fondurile sau nu și bineînțeles că totul trebuie să se facă în conformitate cu obiectivele urmate cel de-al nouălea, al nouălea element. Și nu știm dacă <laughs> ceva mai ușor sau nu. Noi am insistat asupra valorii adăugate și am spus că e foarte important să putem defini cât mai clar ce înseamnă această plusvaloare europeană. În al zecelea rând și în ultimul rând, ar trebui ca în cadrul următorului CFM să negociem în primul rând obiectivele, să verificăm care ar putea să fie valoarea adăugată europeană în funcție de aceste obiective și după aceea să mobilizăm mijloacele necesare pentru a atinge aceste obiective. Iată deci, în câteva cuvinte, o scurtă trecere în revistă, însă dat fiind că mai mulți dintre dumneavoastră ați participat la această reuniune, v-aș ruga să ne împărtășiți propriile observații și comentarii. Doamna Gardea Zapal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dumneavoastră ați rezumat uh, foarte bine uh, toate subiectele abordate la această reuniune. Și e drept că cu toții care am participat la diferitele grupuri de lucru, am participat la discuții foarte interesante și am putut să vedem cât de departe uh, ținteau anumiți uh, șefi de stat și de guvern. În ce privește tema generală a conferinței, pe mine m-a uimit un lucru și anume că nimeni nu vorbea despre revizuirea actualului cadru financiar. Această conferință era organizată pentru a discuta în prealabil, fără niciun stres, fără să simțim că e o situație de urgentă, deci să discutăm despre următorul CFM. Deci majoritatea reprezentanților considera că CFM-ul actual uh, Uh, se va încheia așa cum e până în 2020, că e aprobat, deci fără să mai discutăm, ceea ce m-a îngrijorat destul de mult, deoarece după părerea mea actualul uh, CFM ar trebui să fie discutat din multe privințe. Eu am participat la un grup de lucru la care s-a vorbit despre finanțarea noilor priorități. Și, practic, discuțiile s-au concentrat pe flexibilitate. Nimeni nu a intrat în discuții, nu a făcut o evaluare să vadă dacă ar trebui să existe mai mulți bani disponibili sau nu, dacă actualul cadru financiar e suficient pentru a aborda noile provocări, crizele cu care ne confruntăm. Deci, pur și simplu s-a vorbit despre flexibilitate. E drept, toți cei care eram acolo prezenți eram de acord cu faptul că e nevoie de mai multă flexibilitate, însă nu am intrat în detalii în legătură cu această flexibilitate. Ce înseamnă flexibilitate? Să iei bani de la un program <laughs> și să-i pui la altul care e mai urgent sau flexibilitate nu cumva înseamnă să ai un CFM pe șapte ani și să poți să uh, Uh, te adaptezi în funcție de ce apare de urgențe, fără să trebuiască să iei bani de la programele deja existente. E drept, a fost o discuție preliminară, n-am avut timp să intrăm în detalii și oricum nu era vorba de negocierea la următorul CFM. Și un alt lucru care m-a îngrijorat, cel puțin la grupul meu de lucru, a fost că s-a insistat foarte mult să se discute despre instrumentele financiare în cadrul bugetului. De multe ori în dezbatere se tot vorbit despre cât măreț e planul de investiții Juncker, o soluție practic universală pentru toate relele din Uniunea Europeană. Deci se dădea impresia că ar fi singurul mod eficient de a cheltui bani europeni. Deci, prin urmare, pe viitor, ar trebui să ne transformăm bugetul și cadrul financiar în niște linii bugetare folosite pentru a crea structuri și instrumente financiare de tip uh, de tipul planului Juncker. Bine, mă îngrijorează acest lucru, deoarece acest plan tocmai a fost lansat. Încă nu avem suficiente date pentru a ști dacă e un plan de investiții bun sau nu. Dar dincolo de funcționarea sau nefuncționarea acestui plan, bugetul european nu are cum să fie reprezentat doar de instrumente financiare. De multe ori am vorbit aici despre instrumentele financiare aici la Comisia Bugete și de fiecare dată am ajuns la concluzia, ca și în cazul planului Juncker, că aceste instrumente sunt utile în anumite cazuri, pentru anumite politice, pentru anumite, anumite politici, pentru anumite sectoare pe care piața nu le poate finanța de una singură, însă știm că există deci Însă știm că, pe de altă parte, există proiecte care trebuie finanțate exclusiv prin subvenții. E clar că asta va fi o discuție care va tot apărea în următorii ani și mm, e destul de periculoasă. Noi nu putem uh, transforma bugetul european într-un buget uh, strict de instrumente financiare. Cel puțin asta a fost întotdeauna poziția socialiștilor. Fiecare proiect, fiecare situație de pe piață are nevoie de un instrument diferit. Uneori se iese pe piață, însă de alte ori e vorba doar de subvenție, pur și simplu. Gândiți-vă la PAC, acolo nu prea poți folosi astfel de instrumente financiare. Deci există, în schimb, alte sectoare în care se pot folosi instrumentele financiare. M-am concentrat pe instrumentele financiare deoarece la acest grup de lucru la care am participat eu despre asta s-a tot vorbit și practic la fiecare intervenție să tădea drept exemplu planul Juncker. Deci nu cred că aceasta ar putea fi soluția. Mi-aș dori să fi fost, însă nu cred că e posibil. În orice caz, a fost o conferință interesantă. Într-un mediu, într-un climat diferit uh, de cel în care discutăm de obicei, a fost acolo reprezentanții ai guvernelor, ai ministerelor, ai parlamentelor, de la Curtea de Conturi. Deci climatul a fost destul de relaxat, am putut să discutăm și să ne gândim la diferite posibilități și um, elemente inovatoare acesta era și obiectivul. Însă ceea ce s-a desprins din aceste discuții a fost faptul că există păreri foarte diferite și că pentru buget și pentru următorul CFM există încă multe lucruri care trebuie definite și ajustate. Vă mulțumesc, domnul Lewandowski. Eu voi aduce câteva completări la comentariile făcute de Aider. Am avut și eu aceeași impresie ca și Aider. Conferința a fost bine organizată, au participat foarte mulți participanți, însă se punea accentul pe viitorul cam îndepărtat, deși știm că ceea ce ne așteaptă în mod arzător e revizuirea la jumătate de mandat. Și știm că ne așteaptă probleme cu siguranță prin 2018-2019, deci și pentru asta ar fi meritat să discutăm. Conținutul. Da, acum parcă sloganul zilei e plus valoare europeană în proiecte și așa mai departe. Cam asta e, cam asta e lozinca vehiculată, însă pentru mulți <laughs> participația asta înseamnă proiecte gestionate în mod uh, centralizat. Însă proiectele care sunt uh, gestionate la nivel local uh, nu au aceeași întâietate în ochii lor. Să vă spun, tot s-a menționat așa numita valoare adăugată. Și în al doilea rând, S-a vorbit despre un control mai transparent al bugetului, despre flexibilitate și, așa cum spunea și Aider, s-a tot bătut monedă pe instrumentele financiare de tipul planului Juncker. Și eu pariez că acest plan util al lui Juncker uh, Uh, nu va putea funcționa cum trebuie decât în nordul Europei. Asta e presupunerea mea, cam asta cred eu. Însă nu cred că e un plan care poate funcționa în țări ce au mari probleme de a avea acces la finanțarea pe termen lung. Dar totul ține de cultură și de accesibilitatea finanțelor. Deci nu ai cum să cădești viitorul bugetului european pe această filozofie a înlocuirii granturilor cu uh, instrumente financiare de tipul planului Juncker. Deci cam ce a observat și Aider am și eu de spus. Doamna Moody. Uh, sadly not, no. <laughs> Ați fost și dumneavoastră de față. A, din nefericire nu. Ca să mă refer la comentariile făcute de cei care au fost de față și poate să accentuez ce au spus ei. Răsfăr e un lucru care s-a spus referitor la EFSI și a ceea ce spuneau colegii. În primul rând, domnule președinte, dumneavoastră spuneați că trebuie definită valoarea adăugată. Asta se aplică și planului de investiție EFSI. Trebuie să știm dacă plus valoarea Uh, reprezintă un criteriu de calificare care într-adevăr e respectat sau nu. Și în al doilea rând, nu doar la această conferință s-a tot spus că FC deja uh, demonstrează faptul că cel mai bine e să ai, să produci acest efect de pârghie, că e mai bun, e mai bine să procedăm astfel din punct de vedere bugetar. Uh, ei, eu cred că trebuie evaluată și bugetizarea în funcție de performanțe, totuși. Să vedem ce anume poate fi finanțat prin granturi directe și ce poate fi uh, finanțat prin efectul de pârghie. Deci nu doar în cadrul PAC sau strategia 2020. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă și cu finanțarea pe teren, totuși. Însă Acum, referitor la acest concept al valorii adăugate, trebuie să definim într-adevăr ce înseamnă plus valoare, atât din perspectiva muncii pe care trebuie să o facem acum, imediat sau pe termen mai lung. Și e interesant că s-a tot vorbit despre asta. Și ultimul lucru, referitor la cele 10 concluzii prezentate și referitor la diagnosticul uh, Cred că cu toții suntem de acord în ceea ce este diagnosticul. Eh, la soluții apar divergențe. Dincolo de diagnoz mai vin cu o problemă. Atunci când analizăm flexibilitatea, trebuie să recunoaștem în explicit că unul din avantajele bugetului european este uh, uh, previzibilitatea acestea și stabilitatea acestea și când te gândești la modul în care poți include flexibilitatea, nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că nu ne putem uh, permite să renunțăm la previzibilitate. Vă mulțumesc, doamna Isabel Tomă, care și ea a fost de față. Mulțumesc, domnule președinte. N-am auzit toate intervențiile, voi încerca să fiu foarte succintă deoarece cred că s-au spus deja multe lucruri. În primul rând, a fost foarte surprinzător să aud cum toată lumea vorbea despre următorul CFM și să n-auzi pe nimeni vorbind despre revizuirea la jumătate de mandat. Parcă eram totuși de pe planete diferite. Și cum spunea și domnul Lewandowski, unii tot veneau cu lozinca asta magică a plus valoarea, valoarea adăugată, însă cum spunea și colega noastră, nu suntem cu toții de acord în ceea ce privește de definirea acestui concept. De aceea, <clears throat> parcă nu ne bazăm aici pe rațiune, ci pe tot felul de speranțe. Vă dau un exemplu cu domnul Fernandez în comisia unde eram. Trebuiau date niște prezentate principiile bugetare bugetare. Noi am uh, îndrăznit, am avut curajul să vorbim despre solidaritate. Vă spun, din 10-12 grupuri prezente, doar noi am vorbit despre solidaritate. Am considerat că solidaritatea ar trebui să fie un principiu bugetar. Însă se uitau la noi de parcă eram extraterestri. Și o altă soluție magică prezentată, flexibilitatea, despre care pe care să tot bătu monedă. Da, vedem că flexibilitatea e utilă pentru a nu mai pune problema subdimensionării. Însă n-ai cum să crezi că vei putea soluționa întreaga problema subdimensionării cu flexibilitate. Cum spunea doamna Guardia Zabal, vom fi obligați să mergem să luăm bani de la Orizen 2020, de la programe, așa zis, prioritare pentru a umple golurile în alte părți. Aș vrea să mă refer la concluzia domnului Monti, care spunea că, într-adevăr, flexibilitatea era un concept cu care erau de acord toți cei prezenți. Însă că în alte circunstanțe, adică când e vorba de bugetele naționale, deși <laughs> bugetul european nu are un deficit, flexibilitatea nu e la fel de apreciată. Da, se sugerează să fie mai puțină, mai multă flexibilitate în bugetul european și mai puțină în uh, bugetele naționale. Domnul Colmel. Da. Mulțumesc. Din păcate nu am putut fi prezent. Însă mă interesează cele spuse, în special ce a spus doamna Gada Zabal, dar și domnul Lewandowski. Dacă v-am înțeles eu bine, printre rânduri, am înțeles că acest EFSI n-ar fi de fapt o armă magică cu care să putem soluționa toate problemele și fiecare problemă în parte a UE. Vă aduc aminte că în uh, discuții pe FC am avut un singur vorbitor critic față de acest fond. Ceilalți au, se așteptau totuși la o astfel de armă minune. <clears throat> o spun pentru că la eventualele viitoare audieri și discuții ar trebui să avem mai devreme o atitudine critică. Așa cum ați arătat și dumneavoastră, domnule președinte, E vorba și de transparență până la urmă, de transparența uh, din Comisia Bugetară față de cetățenii noștri. Și nu cred că transparența va crește când multe mijloace bugetare vor intra în acest fond și vreo instituție va decide despre utilizarea acestor mijloace. Asta nu va ajuta nici la transparență, nici la simplitatea verificării acestor cheltuieli se pune și întrebarea cât de flexibil trebuie să fie un buget. Dacă totul va fi foarte flexibil, vom limita consilierea bugetară, dar cum va mai conduce Parlamentul atunci uh, aceste lucrări? De aceea aș propune să tragem primele concluzii și să spunem că pe viitor, când vom discuta despre astfel de programe, haideți să, vedem, să avem o abordare critic-constructivă. Mulțumesc! Mulțumesc. domnule președinte. Așadar, câteva observații. Nu putem spune că la FC toată lumea s-ar fi declarat de acord. Nu, am negociat foarte mult, până la limita posibilului, pentru a obține un pachet echilibrat între, da, pe de o parte un mare proiect pilot, numit fond de investiții, și pe de altă parte celelalte nevoi care rezultă din cercetare în domeniul um, transportului. N-a fost deloc simplu pentru nimeni. Și vreau să-l numesc proiect pilot pentru că întrebarea e justificată totuși. Dacă situația economică și cea fiscală, dacă e acum momentul potrivit pentru un astfel de fond. Dar să vă dau un exemplu din, uh, de la mine de acasă. În momentul de față avem la nord de Hamburg o autostradă de 50 de kilometri, patru benzi care este acum lățită la 6 benzi pentru că e folosită în, trafic, în transportul de mărfuri de spre Danemarca și dinspre Danemarca. Și un proiect pilot pe care Parlamentul îl negociase în cadrul 2007-2013, înaintea fondului de investiții, că doar nu începem de la zero, vă aduceți aminte. Și pe atunci am avut astfel de înțelegeri de proiecte pilot cu Comisia și cu Banca de Investiții. Și vă pot spune un lucru. Fiind un proiect de parteneriat public-privat, acei 50 de km de autostradă, plătit jumătate din, fond, din bugetul național și apoi din fonduri private, cu garanții de la Banca Europeană și refinanțat prin taxa de autostradă pentru camioane. Iată că un proiect ca acesta e mult mai rapid, se construiește mult mai rapid decât dacă ar fi fost strict un proiect public. E foarte interesant ce se întâmplă acolo, așadar există multe exemple unde lucrurile pot funcționa bine. Acum, dacă se va ajunge la dimensiunile la care ne așteptăm, rămâne de văzut, dar vom putea face asta în liniște. Să cred că asta îmbogățește și instrumentele de finanțare pe care le avem și dau dreptate colegilor. Nu e normal ca bugetul să fie reorganizat strict în această direcție. Pentru că avem și problema transparenței, a controlului democratic, ceea ce e valabil și pentru fondurile externe create acum, Fondul Africa și Fondul Mandat, pe care le-am acceptat, dar cu anumite dureri de stomac, aș zice, pentru că am pierdut din competențe și din mecanismele de control. Dacă într-adevăr va funcționa atât de bine cu aceste fonduri externe, Mă rog, sunt multe semne de întrebare. Vedem și cu ce viteză se vor mișca. Încă lucrurile nu sunt așa cum ne-am gândit. Și și când vorbim de revizuirea planului financiar, nu, va, nu e foarte clar că tot ceea ce am negociat în aceste negocieri dificile va fi uh, consumat în prima jumătate și, mă rog, știți cu toții ce probleme pot apărea. Sau acum, având aceste nevoi și mutăm fonduri chiar în categoria 4 și în alte locuri și atunci acele ajutoare au fost trecute prin procedură rapidă, fast track, au fost folosite mijloace din alte programe, au fost uh, bogățite fondurile, mă rog, s-au schimbat prioritățile. Dar, sincer, în această situație, dacă vrem totuși să facem o politică care să ne dea șansa de a stabiliza vecinătatea, trebuie să ne întrebăm în primul rând de ce programele pe care le-am avut până acum nu au funcționat în statele vecine. Rezultatele nu sunt nici pe departe cum ne-am așteptat dacă ne uităm la toate crizele actuale. Situația și conflictele și migrația se acutizează. Ce va urma? Nu poate urma decât că fără o revizuire masivă de conținut și o stabilizare a activităților noastre în categoria 3 și, categoriile 3 și 4, să ne gândim la viitoarele activități Frontex, la discuția despre protecția comună a frontierelor externe ale Uniunii, să vedem cum va arăta asta în detaliu, să ne gândim la ce trebuie să facem ca să putem discuta despre o stabilizare a situației socioeconomice din Africa și din Orientul apropiat. Ajungem într-o etapă nouă, care înseamnă mai multă stabilitate și pentru noi. Deci trebuie să lucrăm pe fond și să conștientizăm că asta presupune un efort mai mare al comunității. Altfel putem uita toată discuția, putem evita să mai discutăm despre viitor. Și Consiliul trebuie să înțeleagă acest lucru avem dintr-o dată atât de multe crize cum nu s-a mai întâmplat în ultimii 25 de ani. Dar ideea că pe de o parte e Putin și pe de altă parte îl avem pe Trump și noi nu ne putem face temele de casă, nu poate fi aceasta soluția. Fără o abordare hotărâtă, tocmai în aceste capitole, pe lângă stabilizarea monedei euro, dacă nu vrem să facem acest lucru pentru că pare complicat altora și oricum nu suntem de aceeași părere, uh, Um, că statele vor să fie neapărat suverane și iată situația ne arată că situația e de nesoluționat dacă insistăm. Și așadar, asta aștept și din partea comisiei. Dacă vom fi clarificat aceste foi de parcurs, aceste calendare până la sfârșitul anului, vom avea o singură alternativă. Fie facem așa cum am încercat să explic foarte pe scurt, dacă Consiliul nu va dori acest lucru și Comisia nu ne va susține, va trebui ca aceste două instituții să înțeleagă că le așteaptă trei ani îngrozitori din punct perspectivă bugetară. Fie facem un salt consecvent, vedem unde există posibilități să economisim, cum putem folosi mai bine banii, care sunt prioritățile și cum putem face să avem totuși o perspectivă de viitor. Și cine nu va fi de acord, nu își va putea respecta responsabilitatea. Și asta și când vorbim de o restructurare pe conținut pe anumite subiecte. Trebuie să înțelegem că fără o revizuire, în special în această categorie, nu va fi posibil sau în 2-3 ani se termină totul. Mulțumesc. Merci, Monsieur Tarant. Mulțumesc. Domnul Tarant. Very briefly. Mulțumesc, foarte pe scurt. Este o discuție foarte interesantă. Informații care te pun pe gânduri. Îmi pare rău că nu am putut participa la această întâlnire. Nu știu dacă ce spun va fi un avertisment sau va fi doar o constatare. Toată lumea cere definirea plus valorii. Vă aduc aminte că a fost definită de Karl Marx. A spus că e profit pe capital investit, însă nu știu dacă să folosim sau nu această definiție. Je suggère que ce débat euh, est... Propun ca această dezbatere să avem altă dată, domnule Talent. Doamna Caiala, Um, și eu, mie îmi pare rău că nu am putut fi prezentă, dar uh, țin cont de tot ce au spus, au spus colegii. Fiecare țară are propriile probleme cu cadrul financiar multianual. Noi vedem statisticile și numai după aceea putem să calculăm dacă funcționează sau nu. Nu, nu am crezut niciodată că va fi un panaceu de altfel. Și doresc să abordez această idee că a celor de la conferință care discutau despre următorul cadrul financiar multianual. Trecem de la o criză la alta. Dacă nu facem fața acesteia acum, unde ne vom afla peste câțiva ani? Avem programe care nu au primit deloc fonduri. De exemplu, fondul lider în țara mea nu a primit deloc bani. Deci, cred că trebuie să mai întâi să evaluăm uh, cadrul financiar în curs și nu să doar să, să stingem focurile cele mai mari, așa cum facem acum. Deci, instabilitatea există și atâta timp cât nu-i facem față acum, nu-mi închipui cum vor putea arăta lucrurile peste câțiva ani. Deci, aștept cu răbdare discuția de mâine. Merci. Merci. La parole est maintenant, monsieur. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Takisto sa chcem poďakovať za informácie z tohto... Mulțumesc și eu pentru aceste informații pe care ni le-ați uh, transmis. Din păcate, nici eu nu am putut participa. În ceea ce privește situația EFSI, știm că atunci când Comisia a venit cu acest plan, noi tot ce doream era să ajutăm uh, Europa să pornească și pentru aceasta trebuie să investim în domenii cu plus valoare considerabilă. Dorem să investim astfel de fonduri în domenii unde banii puteau fi recuperați rapid și unde pot crea locuri de muncă. Sensul EFSI era să investim acolo unde se poate. Altfel, aceste elemente nu pot fi implantate. mă întrebam cu ce proiecte se va veni pentru a și implementa într-un mod care altfel nu e posibil. Mă uit la proiectele propuse și îmi dau seama că acele erau foarte similare cu ceea ce am făcut eu conducând o autoritate regională fără să fi avut FC atunci. Le-am implementat și ne-au adus bani, ne-au adus profit și am folosit fonduri uh, din programul uh, Horizon sau din alte programe și le-am investit în alte sectoare care o creșteau oricum și fără FC. Eu cred că ar trebui să insistăm pe acest subiect și să abordăm FC conform obiectivelor. Adică să investim acolo unde nu sunt fezabile niciun fel de alte investiții și să ne asigurăm față de riscuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Oricum vom avea ocazia să revenim la EFSI. Chiar mâine, sau nu poi mâine, voi participa la o reuniune la care vom încerca să obținem din partea BEI un raport ca să vedem dacă creditele acordate sunt conforme obiectivelor uh, EFSI. Uh, domnul Colbel dorește să aibă o intervenție suplimentară? Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnul Manca de fapt a spus ceea ce doream să spun eu și eu cred că ar trebui să încerc să aflăm cum va funcționa EFSI în practică. Eu cred că la un volum financiar atât de mare n-ar trebui să așteptăm să se termine programul și apoi să constatăm că nu era așa cum ne-l doream. Domnule coleg Böge, exemplul pe care l-ați dat cu autostrada la nord de Hamburg, nu sunt sigur că e un proiect suplimentar sau că proiectul nu ar fi putut fi desfășurat oricum. Da, vă înțeleg, dar sunt tocmai aceste lucruri care trebuie să ne intereseze. Eu cred că ar trebui să elaborăm o listă de întrebări fără să facem ceva prea complicat, să ne spună clar comisia câte cereri s-au depus, câte au fost respinse, cam de ce volum e vorba și cele respinse reprezintă un criteriu important. Ce calendar avem și cum e, sunt împărțite pe țări, ca să avem o, să căpătăm o impresie. Mulțumesc. Conform Așa se va face valoare adăugată pentru autostradă în Germania ar fi să se știe dacă Germania contribuie la bugetul european și banii apoi revin în Germania să financeze autostradă în Germania, oare aduce asta cu adevărat o valoare adăugată? Vom avea ocazia să revenim la aceste chestiuni și vom vedea cum vom putea aborda problemele așa cum le-a prezentat domnul Tarand, prin referințe istorice și politice. A fost în orice caz o conferință interesantă, cu siguranță. Întrebarea este acum ce, care vor fi consecințele ei. Eu am impresia că avem un buget oarecum anacronic, pentru că a fost conceput la un moment dat în funcție de condițiile din momentul respectiv, dar când apare o criză, când cetățenii se întreabă ce face Europa, nu prea avem soluții. Și acum vom discuta, vom avea un schimb de opinii despre misiunea a 11 membri ai comisiei noastre în, între 8 și 11 februarie. Deci, sunt observații proaspete ale colegilor în legătură cu modul în care sunt folosite fondurile europene. Deci, Încheiem aici raportul de la conferința de la Amsterdam, organizată de președinția neerlandeză pe 28 ianuarie și toate aceste lucruri pe care le-am evocat deja la seminarul nostru de acum un an rămân valabile. Acum, în legătură cu misiunea în Turcia. Această misiune a comisiei noastre a avut loc între 8 și 10 februarie, spune domnul președinte. Ne-am întors mm, joi pe 11 februarie și am, aveam două obiective. Să vedem cum sunt folosite fondurile europene, mai ales creditele de preaderare. Un prim instrument special de preaderare a fost folosit între 2007 și 2013 în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro și un al doilea instrument special de preaderare a fost prevăzut pentru 2014-2020 în jur de 4,8 miliarde. Deci sunt sume considerabile puse la dispoziția Turciei. Și de asemenea, în al doilea rând, doream să vedem cum este folosit contribuția financiară a Uniunii, a Uniunii pentru a face față crizei refugiaților în Turcia. Colegii care au fost în misiune au participat la 12 reuniuni, mese rotunde și uh, uh, dineuri de lucru și au discutat cu foarte mulți interlocutori, miniștri și uh, uh, reprezentanța executivului sirian parlamentari uh, uh, de la diferite formațiuni, reprezentanți ai autorităților uh, naționale și locale, ai ONG-urilor în domeniul drepturilor omului, interlocutori de la delegația UE, de la Serviciul pentru Acțiune Externă, de la Banca Europeană de Investiții și reprezentanții statelor membre și ai agențiilor care reprezintă mai multe state membre. Și delegația noastră a mers apoi în sudul uh, Turcii la Osmani miercuri pentru a vizita mai întâi o tabără de refugiați și apoi într-o vizită la o școală de lângă localitatea Kaziantep, o școală construită de UNICEF și gestionată de UNICEF, pentru că majoritatea refugiaților, nu refugiați din 10, nu trăiesc în tabere de refugiați, ci se află în diferite localități, mai ales din sudul Turciei și mai ales din regiunea Gaziantep și deci sunt uh, trăiesc de multe ori în condiții foarte sumare și mulți copii nu sunt, nu merg la școală. Delegația va prezenta, bineînțeles, un raport complet de misiune, dar deja cred că putem să prezentăm aici impresii și concluzii preliminare, să spunem. Dincolo strict de chestiunea refugiaților, Uniunea Europeană este foarte angajată în, din punct de vedere financiar în Turcia. Instrumentul de preaderare e în valoare de 600 de milioane de euro pe an dar Banca Europeană de Investiții intervine și ea în Turcia în valoare de aproximativ 2 miliarde pe an. Uniunea Europeană um, este în continuare implicată pentru a aplica instrumentele necesare de sprijin al statului de drept, dar și a societății civile. Dar situația privind uh, primirea refugiaților și riscurile cu care se confruntă Europa duce la situația în care Europa ezită să critique în mod vehement Turcia și anumite încălcări ale drepturilor omului și a libertății presei din această țară. Europa e, e uh, reprezentată de delegația de la Ankara, formată din aproximativ 150 de funcționari, ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale care beneficiază de o mică parte a acestor fonduri eh, pe care le pot gestiona direct, instrumente cum ar fi fondul ECO și instrumentul pentru pace și democrație. E o provocare considerabilă cea a um, primirii refugiaților sirieni. Uh, sunt aproximativ 2,5 milioane de sirieni care trăiesc în uh, Turcia, dar mai sunt și refugiați din Irak și din Afganistan, din Iran. Pot să spun deci că am fost impresionați de eforturile făcute de autoritățile turce pentru uh, ai primi pe toți acești oameni. Și tabăra pe care am vizitat uh, e bine uh, organizată, e vorba de corturi, dar uh, familiile care trăiesc acolo trăiesc în condiții care ni se par satisfăcătoare. Sunt școli, biblioteci pentru copii, dispens, dispensari, există un supermarket, există o inițiativă interesantă a agenției turce și a organizației pentru alimente în lume de a pune la dispoziția refugiaților un card alimentat în fiecare lună cu 50 de lire turce și mai primesc în plus încă 35 de lire, deci în total cam 85 de lire, adică echivalentul la 25 de euro și cu aceste carduri refugiații pot să-și facă cumpărăturile la supermarket și la anumite magazine agreate adaug faptul că din ianuarie refugiații pot să lucreze în întreprinderi turce. Unii lucrau deja pentru că economia paralelă reprezintă aproximativ 40% din PIB în Turcia. Sunt 25 de tabere în care trăiesc aproximativ 250.000 de refugiați, dar, după cum v-am spus, 90% din refugiații sirieni trăiesc în afara taberelor, pentru că acestea nu au suficiente capacități. Um, și, în cazul acestora, situația e mai complicată. Dacă bine mi-aduc aminte, sunt 800.000 de copii sirieni și din aceștia deci între 700 și 800 de mii, și dintre aceștia doar 300 de mii merg la școală. Deci peste 400 de mii de copii nu merg la școală, deci există riscul de a pierde o generație. Și vă las să vă închipuiți singur consecințele. Europa a reacționat. De aduceți aminte că am anunțat uh, în fondul fiduciar pentru Turcia atunci când am votat bugetul pentru 2016, fără să știm exact cum va fi finanțat acest fond fiduciar. Am văzut în Turcia că anumite credite care vin de la instrumentul de aderare, care nu au fost folosite în, perio în perioada 2007-2013, au putut să fie folosite pentru a finanța acest fond fiduciar în valoare de aproximativ un miliard. Bineînțeles, există încă anumite necunoscute în ceea ce privește participarea statelor membre, pentru că Uniunea Europeană contribuie cu aproximativ 500 de milioane. La solicitarea autorităților turce s-a anunțat de asemenea o facilitate pentru refugiați, refugiații din Turcia, care va asigura finanțări pentru 2016 și 2017 în valoare de 3 miliarde, dintre care 1 miliard vin de la bugetul european <laughs> și suntem nerăbdători să vedem de unde găsim acești bani. Pentru că um, dacă avem în vedere discuția de adineauri în legătură cu bugetul european, întrebarea este ce face Europa într-o situație atât de dramatică cu Uh, consecințe foarte grave. Deci se pune problema școlarizării copiilor. Trebuie să se facă o evaluare a nevoilor. Cum vom evalua nevoilor? Ne-am întâlnit cu un ministru, un viceprim-ministru, domnul Simsec, care ne-a spus riscăm să pierdem mult timp cu evaluarea. Turcii chiar astăzi vor face publică prima evaluare a nevoilor, dar domnul Simsec ne-a spus nu pierdeți timpul. Există aici organisme experte, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, BERD sau Banca Mondială. De ce nu vă bazați pe expertiza lor pentru a evalua eh, diferitele proiecte și pentru a mobiliza rapid fondurile? Interlocutorii noștri ne-au spus, să apreciem uh, ajutorul Uniunii Europene. Dar nu putem spune că procedurile acesteia sunt simple, sunt complexe, există multă inerție și s-a văzut acest lucru în cazul multor programe. Anunțăm un lucru, <laughs> dar după aceea fondurile nu ajung pe teren. Pot apărea suspiciuni, dar nu facem nimic cu suspiciunile. Deci cum putem contribui la instalarea unei încredere reciproce între Turcia și Uniunea Europeană? Noi am insistat asupra exigenței de transparență și am cerut autorităților turce să fie cât mai transparente, să ne spună ce e de domeniul guvernului, ce e de domeniul colectivităților teritoriale, pentru că anumite comune, orașe din sudul Turciei, populația de refugiați e mai numeroasă decât populația turcă. Vă închipuiți care sunt consecințele în domeniul sanitar, în domeniul um, școlarizării tinerilor, deci sunt probleme considerabile cu care se confruntă aceste orașe. Deci, cum putem ajuta refugiații care trăiesc în afara taberelor de refugiați? Organizații cum ar fi UNICEF-ul au luat inițiativa de a construi școli și de a plăti profesorii și fac acest lucru în strânsă colaborare cu autoritățile locale și naționale cum se poate facilita uh, accesul la piața muncii, știind că vor apărea condiții de concurență ridicată care ar putea crea dificultăți pentru anumite întreprinderi um, care activează și în țările Uniunii Europene. Dar în momentul în care am luat decizia să intre Turcia în Uniunea Vamală, am facilitat deja de localizarea unei serii de activități și de locuri de muncă din țări ale UE în Turcia. Și astăzi Turcia, din punct de vedere economic, practic e deja în Uniunea Europeană. În fine, fiecare interlocutor nu a făcut decât să ne confirme sentimentul nostru că cauzele profunde ale problemelor refugiaților și consecințele acestora în Europa se află în Siria. Și Actualitatea ne arată că au loc în continuare intervenții militare ale guvernului siria, sirian și ale rușilor. Ne-am întâlnit cu interlo un interlocutor care activează pentru mica celulă care depinde de Uniunea Europeană uh, și un model de mutualizare, pentru că se regăsesc în același loc serviciile delegației Uniunii Europene și reprezentanții statelor membre, anumitor state membre ale Uniunii Europene care sunt active în zona Gaziantep și care sunt foarte mobilizate pentru a face față consecințelor acestor intervenții militare la Alep și în nordul Siriei. Ni s-a spus că în 2011, atunci când uh, au avut loc evenimente dramatice, Siria avea 22 de milioane de locuitori. 2 milioane au dispărut în natură, nu prea știm unde sunt. 5-6 milioane sunt refugiați în apropiere, deci în Liban, în Iordania sau în Turcia și în Uniunea Europeană aproximativ 4 milioane sprijină uh, regimul lui Bashar al-Assad și între 8 și 10 milioane sunt persoane deplasate în interiorul Siriei. Și din cauza intervențiilor militare ruse și a regimului în nordul țării și la Alep, sunt zeci de mii de persoane care încearcă să treacă frontiera cu Turcia, care e închisă de două săptămâni și care se organizează la frontiera cu Turcia, dar în partea siriană organizează tabere de refugiați foarte sumare cu ajutorul organizațiilor umanitare. Și această situație de acolo va fi în curând insuportabilă și va putea să explodeze în oricând. Și aici uh, aceasta este o consecință a uh, intervenției ruse care complică Uh, situația pentru europeni. Oare este o consecință a situației din Crimea? Oricum, situația e din ce în ce mai periculoasă. Și întrebarea pentru noi este ce rol ne asumăm în primirea acestor refugiați care sunt refugiați în Siria. Deci, intern în Siria. Am revenit cu multe întrebări și multă îngrijorare. Eu cel puțin pentru că autoritățile turce ne asigură că vor lua măsuri pentru a crea un baraj între coasta turcă și insulele elene, care se află la câțiva kilometri de coasta Turciei, pentru a încerca să oprească fluxul de migranți dintre Turcia și Uniunea Europeană. Da, e un baraj, dar cauza este instabilitatea, războiul și violențele din Siria cum putem să punem capăt acestei situații de instabilitate și cum putem restabili pacea. Iată care este principala întrebare. Acestea au fost impresiile mele. Doresc să subliniez și calitatea pregătirii acestei misiuni și doresc să-mi exprim gratitudinea la adresa echipei de la secretariatul nostru și mai ales lui Guillaume Re, care a pregătit această misiune cu grijă. Vom finaliza raportul de misiune. Colegii de la Comisia LIBE au fost de asemenea în Turcia în același timp și vom încerca să comunicăm cu ei ca eventual să uh, producem un raport unic. Dar din multe puncte de vedere pot să spun că Europa pare oarecum inertă și, în orice caz, avem uh, termene de reacție prea lungi și nu astfel vom rezolva problemele cruciale din Turcia și din Siria. Acum vreau să dau cuvântul celorlalți colegi care au fost în misiune ca să ne prezinte propriile lor observații. Jans Geier. Danke, Herr Präsident. Ich habe gar nicht viel. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am multe de adăugat. Uh, Introducerea dumneavoastră a fost foarte detaliată. Poziția mea a fost influențată. Da, sigur, dacă ne uităm la această discuție isterică din Europa în acest moment, am fost eh, impresionat de autoritățile din uh, Turcia. Uh, guvernatorul care ne-a condus prin tabără și vorbea de oaspeți, spunea că oaspeții sunt un dar de la Dumnezeu și <laughs> m-am gândit la situația mea din Germania și îmi întrebam dacă e vreun primar în Germania care ar vorbi de, de oaspeți sau de uh, daruri din partea lui Dumnezeu. Avem 2,7 milioane de refugiați uh, în Turcia și Germania mai puțin de jumătate. E o diferență deja dacă consider că e o provocare sau că e prea mult. Eu am fost impresionat de ce au realizat autoritățile din Turcia. Și cred că acele 3 miliarde Turcia spunând că ar fi cheltuit până acum între 9 și 10 miliarde de dolari, ce drept pentru a trata criza refugiaților de la ei. Um, eu cred că merită acești bani din Europa. Nu vă aduc, nu, vă aduc aminte că anul trecut exista și așa problema fondului uh, global pentru hrană, probleme cu finanțarea și acolo lucru care a cauzat în plus valuri de refugiați către Europa. Programul e mai bine finanțat acum decât în anii trecuți, dar 50 de lire turcești de persoană pe lună e suficient de, ca să supraviețuiești și să nu mor de foame. Dar uh, situația nu e cea mai bună. De aceea cred că merită să ajutăm acest program dacă dorim ca oamenii să rămână acolo unde sunt și în apropierea uh, locului pe care îl numesc acasă. Dacă situația hranei se înrăutățește, vor pleca spre Europa. Este evident, la fel și cu școlarizarea. Dacă mi-aduc aminte, de cifrele UNICEF, 310.000 participă la cursuri UNICEF, dar peste 500.000 e necesarul de fapt. Deci, uh, UNICEF trebuie să găsească locuri în clase pentru 150.000 de elevi, de copii. și dacă reușim să oferim sau să ajutăm la oferirea de locuri de școlarizare, atunci trebuie să ajutăm. Ați vorbit de problemele cu infrastructura comunală, numai dacă ne gândim la apele reziduale, la gunoaie menajere și așa mai departe. Situația la frontieră e foarte dificilă. Și asta mi se pare util și ar trebui ajutat să vedem și fluxurile financiare, cum funcționează, în ce direcție uh, ca ajutorul, desigur, să ajungă acolo unde este uh, necesar. Propunerea domnului Cimcec lipsește, din păcate, fantezia necesară. Dacă băncile publice europene au expertiza necesară, da, probabil, dar să folosim aceste mijloace ca o pârghie pentru a finanța investiții, trebuie să-mi explicați mai în detaliu așa ceva. Uh, înainte de a putea convinge partea politică. Eu cred că această cale a ajutoarelor directe este o cale pe care trebuie să o cercetăm cu mare atenție. Punctul la care mă gândesc eu și pe care l-am uh, dedus în aceste discuții a fost următorul. Eu aș dori să întreb Comisia cu atenție cum anume vede aceste fluxuri eh, de finanțare. Nu știu în ce facilitate le vor aduna, în buget sau unde, și cum vor ajunge banii în Turcia și cum vor fi folosiți în Turcia. Eh, către ce fond vor ajunge? La fond, la UNICEF poți să-i investești, să-i trimiți direct. Eh, la fel și la acest World Food Program, dar către comunele turcești e deja mai dificil. Unde trimiți banii, de fapt? Statul turcesc descrie și o taxă de administrare. Se gândesc să înființeze un minister pentru refugiați și atunci au nevoie de infrastructură, de securitate. Uh, să, să adune acolo toată această expertiză. Asta putem susține, da, dar vreau să știu că banii care vin atunci de la statele membre sau de la bugetul european, că banii ajung la refugiați în cele din urmă. Aș dori să văd o prezentare convingătoare în acest sens. Mulțumesc. O să încercăm să fim destul de succinți, deoarece ar trebui să ne încheiem discuția peste puțin timp, însă domnul Rubic are cuvântul acum. Mulțumesc. Această călătorie ne-a arătat foarte clar că s-a creat un conflict de politică externă, conflict extrem, nu doar între șiiți și suniți. Șiiții sunt susținuți de Rusia și de Iran iar suniții de Statele Unite și Arabia Saudită, printre altele. Plus conflictul kurd. Turcia se află aici într-o situație multipolară și trebuie să aibă grijă de stabilitate pe viitor. Sigur, Assad câștigă teren cu atacurile aeriene, ne așteptăm ca în zilele următoare să, vină, să ajungă în, în Turcia între 400 și 600 de mii de refugiați în plus. E o valoare foarte mare. Frontiera va fi închisă. Și atunci acești oameni trebuie ajutați acolo, în acel mic teritoriu între Siria și Turcia. Eu cred că convoaiele de ajutoare de la organizațiile internaționale funcționează deja la durație maximă. E important să ajutăm imediat, e important să ajutăm cât de bine putem acești refugiați la frontiera siriană. Turcia alocă acum pe refugiat pe lună 30 de euro. Sigur, noi nu am putea face la fel în Europa, nu în aceleași condiții. Eu aș dori să știu de la Comisie cât cer ONG-urile pentru a derula aceste fonduri acolo. E vorba între 3 și 18%. Și ce primim în schimbul acestor între 3 și 18%? Ce fac ONG-urile de banii aceștia și ce garanții avem că aceste mijloace ajung în cele din urmă la cei care au nevoie de ele? Ce instrumente are Uniunea Europeană pentru a putea însoți aceste fonduri? Ce am văzut la Gaziantep, în Osmania, este faptul că turcii înțeleg foarte bine să pună la dispoziție mâncare, medicamentele, pregătirea duală și lingvistică dar cu toate acestea, cele peste 20.000 de tabere cu fiecare câte 10.000 de refugiați aproximativ, situația trebuie și poate fi îmbunătățită și trebuie să vedem cum putem face ca oamenii să rămână în apropierea patriei lor, pentru că plecăm de la ideea că la un moment dat, totuși, sperăm, va, se va reinstaura pacea și se vor putea întoarce. În tabere am văzut că în tabere foarte mulți veniseră cu mașinile proprii și cu cât rămân mai aproape de țară, e sarcina organizațiilor internaționale, precum ONU, să creeze acolo o zonă de pace, eventual cu căști albastre, ca să-i putem proteja pe refugiați. Mulțumesc, domnule președinte. Merci. Mulțumim, domnule Rubic. Domnul Böge are cuvântul. Nu, noch <clears throat> O completare foarte pe scurt. În ultimele luni, Comisia ne-a tot spus cum uh, ce se întâmplă cu banii în aceste noi fonduri, ce se întâmplă cu dezvoltarea în uh, programul global uh, de hrană. ce le spuse domnul Gaier acum și de faptul că și cerințele s-au năsprit în fiecare săptămână, cred că e necesar ca Comisia să ne dea din nou o imagine de ansamblu, să ne spună cum trebuie evaluată această situația. Ce facem cu deciziile luate, cu banii puși la dispoziție și să nu uităm ce s-a decis la conferința de la Londra a donatorilor. Nu s-a ajuns la sumele cerute de Națiunile Unite, dar s-au realizat totuși destul de multe, dar să nu ajungem într-o situație precum anul trecut, ca banii să fie puși la dispoziție mult prea târziu. Trebuie lunar să facem o constatare, să vedem cum evoluează situația, sunt mijloace suficiente sau nu pentru programul World Food Program, pentru țările vecine și așa mai departe. Eu cred că nu ne putem permite un astfel de rateu ca anul trecut din diferitele cauze. Sur les... Eh, referitor la miliardul din fondul fiduciar, pentru Turcia. 40 de milioane deja au fost plătite. Iată care e inerția sistemului. Probleme de coordonare, de procedură. De ca și cum ar fi un incendiu, să pompierii trebuie să discute despre prețul la apă când li se cere să intervină să stingă focul. Domnul Omarji. Vă mulțumesc, domnule președinte. La întoarcerea de la această, din această misiune, e greu ca doar în câteva minute să prezinți ce ai văzut, dat fiind că au fost abordate atâtea chestiuni multiple. Însă m-am întors de acolo cu o certitudine și anume că nu putem veni cu o soluție simplistă la niște probleme extrem de complexe. Și această călătorie a fost o călătorie în inima complexității acestui uh, Orient Mijlociu și apropiat, desfigurat complet acum. O călătorie în miezul complexității din Turcia și am văzut de asemenea care este și impactul complex asupra Uniunii Europene și cred că în jurul acestor trei aspecte s-a desfășurat misiunea noastră. O impresie ar vrea să vă dau după ce am fost și am vizitat această tabără de uh, refugiați din Osmania. Am avut impresia că nouă eurodeputaților ne este greu să dăm lecții unui stat în ceea ce privește condițiile de primire a refugiaților. Atâta timp când nici noi pe continentul european nu venim cu niște soluții demne în ceea ce privește primirea refugiaților și în calitate de francez ne confruntăm cu această tabără de la Cale, care nu respectă nici cea mai mică normă. Deci în fața turcilor nu aveam decât o datorie, decât să tac din gură, deși multe întrebări îmi stăteau pe limbă. Domnule președinte, ați spus, sau și dumneavoastră, turcii ne-au spus că au cheltuit între 9 și 10 miliarde de euro pentru uh, a se ocupa de primirea refugiaților. Eu cred că ar trebui să încercăm să aflăm dacă această cifră este corectă sau nu, însă ceea ce e sigur e că această țară primește în ziua de astăzi peste 2,7 milioane de refugiați. Iar noi, în Uniunea Europeană, dăm seama cât de greu e să faci asta. Uh, Vedem care e impactul asupra societăților noastre. Gândiți-vă cu ce dificultăți se confruntă uh, și Turcia. Și în ultimul rând, dimensiunea umană. Să cred că e important să spunem asta. Mă întorc din această călătorie cu o convingere în plus. Văd chipuri în spatele acestor refugiați, văd femei, copii, oameni cu un trecut personal, oameni pe care noi nu putem să uităm aici în politicile pe care le stabilim în uh, Parlamentul European. Și m-aș dori foarte mult ca delegația noastră să se întâlnească și cu colegii de la Libe, care au fost și ei în misiune în aceeași perioadă. Domnul președinte, ne oprim aici dacă sunteți de acord. Vom avea ocazia din nou să discutăm despre asta. S-a văzut clar că există o problemă de leadership. La o reuniune cu șefii de stat și de guvern am putea spune că ne dorim o mai bună coordonare între diferiți actori din Uniunea Europeană. Ne-am dorit ca delegația Uniunii Europene să asigure leadership-ul necesar al intervențiilor și să se ocupe de coordonare. Întrebarea e cum putem să evaluăm solicitările guvernului turc, va trebui să reacționăm rapid, cu asta va trebui să se ocupe delegația și referitor la ce spunea domnul Simsek, îi spune asta colegului Gaer. Noi pentru a face apel către Banca Mondială, către BI sau alți actori ci era ideea de ne a baza pe expertiza lor pentru luarea de decizii. Problema cu procedurile europene e că uneori intervii foarte târziu și ce se întâmplă acum în nordul Siriei extrem de grav. Mii și mii de oameni se află într-o situație complet disperată. Deci dacă nu sunt salvați acești oameni, riscul uh, radicalizării e creștere, deoarece și Daeshul e prezent pe teritoriul sirian. Și riscul deci, radicalizării e foarte prezent și gândiți-vă ce urmări ar exista din punct de vedere geopolitic și care ar fi impactul asupra Uniunii Europene. Închei aici prezentarea acestei emisiuni atât de interesante și atât de bine organizate și mulțumesc secretariatului încă o dată. Îi dau cuvântul colegului Siegfried Mureșan acum pentru raportul acordului de parteneriat uh, în domeniul pescuitului UE Liberia. Mulțumesc, e un simplu aviz la un raport al Comisiei de Pescuit. În doar două minute vă spun despre ce vorbe. Un acord de pescuit între UE și Liberia, inițiat pe 5 iunie anul trecut. Obiectivul e ca navele Uniunii Europene să aibă posibilitatea de a pescui în apele teritoriale liberiale, e vorba mai ales de uh, toni, diferite specii de toni. Avem acorduri similare cu mai multe țări africane și trei alte acorduri mixte. Care sunt implicațiile bugetare pentru guvernul UE? Pentru UE. Se presupune o contribuție de 715.000 de ani în primul an, 650 de mii în anul al uh, treilea și al patrulea și 585 de mii uh, de euro în al cincelea an. Deci aproape 3 milioane în total. E un acord uh, care e mm, prevăzut pentru mai mulți ani și 50% din sume sunt pentru uh, consolidarea capacității de supraveghere și monitorizare. Tonajul de referință cu care putem pescui ar fi de 6500 de tone anual și dacă pescuim mai mult, contribuția financiară va crește cu 55 de euro pe ton în primul an, 50 de euro pe ton în anul 2, 3 și 4 și 45 de euro pe tonă în cel de-al cincilea an. Nu e un acord problematic, de aceea vă recomand să adoptăm acest aviz și să îndemnăm Comisia de Pescuit uh, să indice în plen că noi ne dăm consimțământul. După scurta prezentare de astăzi, termenul pentru amendamente 24 februarie, după care vom vota avizul aici la Comisia de Bugete pe 16 sau 17 martie, iar votul în Comisia de Pescuit va avea loc la prima sesiune din aprilie de anul acesta. Vă mulțumesc, aceasta e prezentarea. Pardon. Le... Îi dau cuvântul acum doamnei Eider Guardia Zabal. Uh, raportul privind pescuitul între UE și Mauritania. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. După cum ați spus, e vorba de rănuirea protocolului uh, în ce privește acordul de asociere în sectorul pescuitului între UE și Mauritania. Vorba de perioada de următorii patru ani. Noi, cei de la bugete, trebuie să aprobăm contrapartida uh, financiară. E vorba 59 de milioane de euro anual, 55 milioane de euro au de-a face cu capturile permise și 4 milioane, mă scuzați, pentru cooperare științifică, tehnică, protecția mediului și așa mai departe. În principiu nu există obiecții față de acest acord. Uh, deci, după părerea mea, putem vota pozitiv și da de verde acestei renoiri care va fi votată, dacă nu mă înșel eu, în luna martie la Comisia de Bugete. Vă mulțumesc că aveți întrebări. Nu. Termenul pentru amendamente. Cel târziu, 24 februarie. Votul în Comisia Bugete va fi în martie, 16 sau 17 martie. Trecem acum la vot. Vă rog să introduceți cartelele de vot în console. pentru a putea vota eventual și cu apel nominal. S-a deschis votul. Vă mulțumesc. S-au introdus 24 de cartele. Domnule Gheyer. Gaier, ați votat? Ne pronunțăm asupra raportului privind semestrul european. Îi spun, doamne Ivana, că în calitate de președinte am declarat j'avais déclaré l'amendement numéro 31 de Mme Vana irrevocable, mais comme... Am declarat amendamentul 31 inadmisibil, să fiind și președinte și raportor, retrag această um, obiecție și ne vom pronunța în legătură cu amendamentul. Acum, amendamentul numărul 1. Cine este pentru, împotrivă? Respins. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Un prim compromis acum. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se votează. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 16, două părți, prima parte, cu două modificări. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 15 la 10. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 19. Vot separat. Vom vota în primul rând cuvintele între ghilimele. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu ați ridicat cu toții mâna, vom verifica prin vot electronic. Scrutin est ouvert. S-a deschis votul. S-a închis. E respins. 19 la 5 și o abținere. La restul textului, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Medamentul 20. Vot în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, vom verifica. Deschidem votul. Se închide votul. Respins. 14 la 11. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Însă avem mai multe voturi pe părți aici. Galben întâi. Al doilea aliniat pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. Cel de-al treilea alineat pentru. Împotrivă. Cine se abține? Respins. Urmează cel de-al patrulea alineat. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Deschidem votul. Votul s-a închis. Respins. 14 voturi împotrivă, 11 pentru. Trecem la amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, verificăm, deschidem votul, închidem votul. respins. 14 la 9, două abțineri. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Respins 15 la 9 și abținere. Și acum votăm întreg textul. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. votat cu 17 voturi pentru 8 împotrivă. Trecem acum la votul la raportul colegului Jdehovski Tomaș. E vorba de acordul de pescuit între Danemarca, e vorba de Groenlanda mai exact. Nu avem amendamente, e un vot prin care adoptăm acest acord, vot cu apel nominal. Vot simplu. Cine este pentru? Acest acord? E vorba de Danemarca, pescuit, Groenlanda. Acord de pêche avec le Danemark sur le Groenland. Qui est pour? Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ați votat pentru. Acum votăm avizul uh, prin apel nominal. S-a deschis votul. Unul dintre dumneavoastră nu a votat. S-a închis votul. Avizul se adoptă 21 de voturi la bunul și două abțineri. Trecem acum la celelalte secțiuni, bugetul pe 2016, domnul Depre. E vorba de modificări. E un singur singură poziție bugetară. Je rappelle que le 10 février, nous avons été. Pe 10 februarie am fost înștiințați de Controlorul European de Protecție a Datelor în ceea ce privește modificarea tab- tabelor de efective conform regulamentului 5. Înștiințarea a fost trimisă membrilor Comisiei uh, Bugete. Articolul 51 din regulamentul financiar uh, prevede această procedură de informare. E vorba de un singur post. Trecem uh, la vot. Totul a fost controlat de domnul Depre, deci putem adopta textul ca atare. Acum, pentru politica imobiliară, aici nu avem cereri. E bine, am încheiat ședința de astăzi. Mai aveți alte întrebări? Se pare că nu este cazul. Uh, ne despărțim aici și ne vedem din nou pe 18 februarie, joi dimineața între orele 9 și 12.30. Și vom avea de asemenea o reuniune extraordinară pe 23 februarie aici la Bruxelles. Peste câteva clipe începe reuniunea coordonatorilor.